întâmplă în Europa. Mulțumesc! Se încheie dezbaterea pe această temă și se suspendă ședința. Vom reîncepe lucrările mâine dimineața la ora 9.